bardzo serdecznie Państwa witam. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Bun venit tuturor. După scurta pauză pe care am avut-o în urma ultimei sesiuni plenare de la Strasburg și permiteți-mi să, să spun bun venit în primul rând invitațiilor noștri Însă, înainte de a, de a face acest lucru, câteva comunicări uh, tehnice. Reuniunea noastră este transmisă pe internet și la ora 17 va trebui să mergem într-o altă sală de reuniune pentru a participa la o reuniune comună cu Comisia pentru Drepturile Femeilor, ocazia cu care vom discuta subiectul rolul, feme- uh, rolul femeilor în zonele rurale deci vom avea o reuniune comună în sala 1G3, două etaje mai jos. În legătură cu ordinea de zi, în primul rând, trebuie să adoptăm ordinea de zi. Cred că este adoptată. Și acum trecem la cel mai important punct de pe ordinea de zi din această dupămasă și anume um, au, audierea privind uh, serviciile uh, ecosistemice, rolul agriculturii de conservare în promovarea productivității agricole. Este un subiect deosebit de important pentru că este vorba de o nouă abordare deosebit de importantă din punctul de vedere al contribuției uh, posibile ale ecosistemelor. Este o abordare mai biologică, mai organică, dacă vă doriți. Și este, ideea este ca agricultura să producă în același timp mai mult și să trateze într-un mod uh, adecvat, mai prietenos și solurile. Ne dorim de asemenea să folosim într-un mod mai eficace resursele de care dispunem pentru a le folosi potențialul la maxim. Am uh, invitat câțiva experți de la universități uh, renumite. Aș dori să-i spun bun venit în primul rând doamnei Trivinio Taradas, manager de proiect din partea Federației uh, Agriculturii de Conservare Europene, profesor și la Universitatea din Cordova. Bine ați venit, doamna! Și aș dori să-i spun uh, bun venit și doamnei uh, Julia Cooper de la um, Universitatea din Newcastle pentru agricultură, alimente și dezvoltare rurală. Este un cercetător în ceea ce privește știința solurilor și uh, aratul mixim, uh, minim organic. De asemenea, spun bun venit și doamnei Eva Toremocea, care se ocupă de cercetare în uh, domeniul schimbărilor climatice și a agriculturii agroecologice și, în, în fine, spun bun venit și domnului Molina Fabra, profesor în domeniul gestionării gastronomice și culinare la Universitatea Contemporană. Deci, bun venit tuturor experților. Cred că ați aflat cum uh, este organizată această audiere. Fiecare invitat are la dispoziție 10 minute aproximativ după primele două prezentări Vom avea o rundă de întrebări din partea membrilor comisiei noastre și în răspunsuri din partea experților, desigur, pentru că am dorit să profităm la maxim de expertiza um, invitațiilor noștri de astăzi. Și aș dori să dau cuvântul uh, doamnei Trivine în primul rând. Uh, îmi cer scuze pentru această târziere, însă este oricum luni. Vă rog. Bună tarde a todos. Es un honor para la Federación Europea de Agricultura de Conservación poder estar aquí abogando y creando un poquito de conciencia por la salud del suelo eh, como parte central de las políticas agrarias y medioambientales de... Moment, moment, moment. Nous avons un problème dans le, le canal 3, nous entendons la langue roumaine. ale președinte, bardzo, președinte. Bardzo, bli, bardzo bliskie, bliskie, bliskie językowi francuskiemu. Da, nu este o limbă atât de îndepărtată de limba franceză. N-ar trebui să aveți vreo problemă în a o înțelege. Putem uh, reîncepe? Ok. Arabella pokazuje, że jest ok. Rozpoczynamy. Bardzo proszę. Domnul Taravela spune că este în ordine, deci aveți cuvântul din nou. Pan, pan we're just talking about interpretation... Domnul Agnew, dacă tot discutăm despre interpretare, um, volumul este la 9 uh, pentru canalul de engleză și um, tot nu aud suficient de bine, deci nu știu dacă interpreția ar putea vorbi puțin mai tare în cabina engleză. Putem să verificăm, spune domnul președinte, dacă totul este în ordine. Cei care ascultă în limba engleză aud suficient de bine interpretarea? O după amiază plăcută tuturor. Spuneam deci că pentru noi este o adevărată onoare ca și Federația Europeană a Agriculturii de Conservare să fim reprezentați aici și să vă vorbim despre terenuri, terenuri agrare ca și parte centrală a politicii noastre agrare și de mediu în Europa. Federația Europeană pentru Agricultura de Conservare a fost uh, întemeiată în 1999 aici la Bruxelles și are 14 asociații naționale și împreună încercăm să promovăm utilizarea durabilă a terenurilor. Mai întâi aș dori să mă refer în așa fel încât să vă dați seama despre ceea ce vorbim, uh, cât de uh, costisitoare este degradarea terenurilor pentru întreaga societate europeană. Uitați aici, avem o legătură clară care a fost identificată în strategia tematică a terenurilor de către Comisia Europeană și putem observa că și Federația noastră, de fapt, a colaborat uh, în 2002 până în 2006 la acest studiu și putem observa care sunt costurile anuale pentru această degradare a terenurilor. Dacă e să facem un total al acestor sume, am ajunge la 38 de miliarde de euro. În fiecare an, asta ar însemna, de fapt, pentru a vă da o cifră de referință, ceea ce am utilizat anul trecut pentru plățile directe PAC 2015. În momentul în care mă uit la aceste imagini, aș dori Mă gândesc la faptul că toți copiii europeni uh, văd aceste râuri și le văd de o culoare diferită. Uitați-vă la aceste culori care sunt datorate eroziunii, degradării tuturor sedimentelor care vin uh, în amonte. Și care este sursa acestei erodări a terenurilor? Mai uh, întâi de toate, faptul că este vorba de o agricultură intensivă, care va, er, va eroda terenul complet uh, și uh, el va fi din ce în ce mai vulnerabil pentru o erodare viitoare. Și iată că aici avem o primă sursă care are un impact foarte clar. Uh, uitați-vă la imagini care nu vin doar din sudul Europei. Și observăm acest lucru atât în ceea ce privește anumite recolte uh, an, uh, ce sunt desfășurate în anumiți ani, cât și cele permanente. Și putem observa că există o erodare care este importantă și care poate duce uh, la o distrugere a terenurilor, așa cum puteți vedea în anumite fotografii. Apoi, agricultura de astăzi reprezintă din gazele cu efect de seră. Dar cu toate acestea știm că toate aceste emisii pot fi atenuate, poate nu în întregime, însă destul de uh, mult, dacă am avea o practică agrară diferită în agricultura de conservare și am putea evita ca acest carbon să ajungă în terenuri și dacă nu facem acest lucru, dacă nu luăm măsuri, atunci nu vom reuși să uh, eliminăm această problemă și vom fi în continuare dependenți de combustibili fosili. Noi încercăm prin aceste scenarii să demonstrăm că randamentul, așa cum l-am constatat în ultima vreme în agricultură, de fapt va reprezenta pe viitor o adevărată provocare Așa cum s-a spus și în studiile Organizației Mondiale Proalimentație. Dorința este de fiecare dată să se spărească fertilitatea solurilor prin utilizarea anumitor substanțe și deci pentru a menține randamentul producției agrare. Acum, care este abordarea noastră? Noi ceea ce ne dorim și încercăm să ex- explicăm este faptul că ne dorim să se aplice trei principii fundamentale care sunt uh, complementare. Unul singur nu e suficient, ci trebuie ca toate aceste trei principii, principii să fie integrate în această agricultură de conservare. Care ar fi aceste principii? Mai întâi, semănarea directă, fără uh, altă intervenție, sporirea Uh, numărului și cantităților de materii organice utilizate și acoperirea solului, pentru că asta uh, ne va permite să îl protejăm față de erodare. Și, în final, o rotație a culturilor. Sau, dacă e vorba de culturi permanente, acesta să se facă într-un sistem acoperit. Astfel am putea să optimizăm diferitele uh, sinergii pozitive care apar în combinarea diferitelor culturi. S-ar putea introduce, spre exemplu, o, o leguminoasă într un uh, într-un anumit teren și rădăcinile acestea, acestea ulterior pot fi uh, utilizate într-o viitoare cultură. Aceste trei principii pentru agricultura de conservare, fără nicio îndoială, vor duce la o sporire a calității solurilor, a cantității apei, fertilitatea solului va fi ameliorată, va îmbunătăți și felul în care este captat carbonul în acest sol, ce ne va permite să luptăm împotriva încălzirii climatice și va funcționa în toate sistemele uh, agricole. Pentru că se, dacă se introduce acest sistem în uh, soluri, în terenuri care sunt uh, uh, astfel organizate, randamentul va fi mai bun. Însă nu trebuie să uităm că e, trebuie să respectăm specificitățile culturilor locale pentru fiecare regiune. Acestea ar fi principiile de bază. Acestea sunt însă compatibile și cu alte măsuri care pot fi luate și care figurează deja în legislația europeană, în strategia europeană pentru agricultură. Și toate aceste lucruri ne vor permite să obținem o agricultură mult mai durabilă, bazată pe o optimizare a terenului și a felului în care acest teren este utilizat. Pentru a clarifica ce înseamnă această agricultură de conservare comparativ cu agricultura convențională, observăm că modificăm treptat mediul înconjurător în agricultura convențională, însă în agricultura de conservare ceea ce facem este să utilizăm plantele și tehnologia și să ne adaptăm terenului așa cum este el. Acum, aș dori să vă prezint câteva imagini foarte rapid care există peste tot în Europa în agricultura de, conversa, de conservare. Și sunt imagini pe care le puteți vedea pe ecran. Adinaur vorbeam despre uh, terenurile care sunt acoperite, care, uh, o tehnică ce ne permite să reducem cu 90% erodarea terenurilor și 30% umiditatea acestora și puteți vedea cum funcționează această agricultură de conservare cu diferite culturi în diferite țări, în diferite uh, teme, cult, uh, culturi de primăvară, culturi de iarnă, depinde și de anul timp. Putem vedea acest lucru în Regatul Unit, în Spania, leguminoase și, așa cum spuneam și Adinauri, pentru acele terenuri acoperite, ce le putem utiliza pentru culturile permanente. acoperirea terenurilor permite să reducem erodarea terenurilor și să menținem o umiditate mai bună. Ce încercăm noi să facem prin această agricultură de conservare? Este să nu perturbăm, să nu modificăm terenul, solul să respectăm microorganismele care există în acest teren agrar și să permitem o sporire a acestora, să existe biodiversitate, pentru că acest lucru ulterior va avea repercusiune asupra întregului lanț alimentar. Polinizarea va fi mai, polinizarea va fi mai bună și așa mai departe. Și iată că aici putem avea un exemplu, același, același teren, cu aceeași cultură, Uh, e vorba de mm, porumb. Și dacă vă uitați la uh, fotografia din stânga, observăm că de îndată ce a avut loc o ploaie mai torențială, solul este erodat. Și mai rău decât atât, ce am observat pentru prima dată anul acesta, anul acesta, agricultură uh, tradițională, convențională, se pierde nu numai calitatea solului, ci și fertilitatea acestuia. Și în continuare aș dori să vă prezint câteva rezultate din studiul FAO, pentru că s-a organizat o, una, un apel de ofertă pentru cel mai bun proiect de agricultură, de conservare și de respectarea mediului și e clar că noi participăm la acesta și participăm și la alte proiecte uh, în uh, Uniunea Europeană, ce sunt dezvoltate în diferite țări ale Uniunii Europene și Așa cum puteți vedea pe ecran, putem face o comparație între diferitele tehnici de uh, cultivare, cultura convențională și culturile uh, de conservare și observăm că media de sequestrare a carbonului, de capturare acesta este mult mai ridicată în uh, agricultura de conservare. Acest lucru e valabil și pentru reducerea consumului energetic. De asemenea, putem observa că se reduce energia utilizată în astfel de proiecte. Și evident că toate aceste lucruri vor avea consecințe importante, importante pentru agricultori, importante și pentru noi. Și se vor reduce costurile. Costurile pentru a produce aceste culturi. Dacă e să facem o comparație între cele două tipuri de agricultură, acest lucru este clar. Acum, N-aș vrea să termin fără să vă prezint și originea acestor proiecte. Vine din anii, de acum 30 de ani de zile, din SUA, uh, pentru că se dorea la momentul respectiv o frânare a eroziunii, erodării terenurilor. Și la nivel mondial, avem aproape 200 de afiliați, evident, și uh, foarte multe milioane de hectare de teren uh, agrar uh, în, peste tot în lume și în Uniunea Europeană. Și putem observa că această agricultură de conservare răspunde provocărilor cu care ne confruntăm în momentul de față. Atât în ceea ce privește eficiența solurilor și fertilitatea propriu-zisă a acestora, cât și pentru a face fața schimbărilor climatice. Acest lucru a fost recunoscut și către FAO, drept o agricultură inteligentă în ceea ce privește schimbările climatice. Și este recunoscută și uh, în obiectivele mileniului de dezvoltare durabilă și, de asemenea, ne dorim să demonstrăm că dacă se cap capturează și se stochează uh, mai mult carbon în aceste soluri, atunci acest lucru va uh, fi un element uh, fundamental pentru a spori fertilitatea solurilor și pentru a limita încălzirea globală la acea limită de 2 grade, sub acea limită de 2 grade. Deci, agricultura de conservare îndeplinește toate aceste criterii pentru a fi o bază importantă în viitoarea politică agrară europeană. Atât în ceea ce privește plățile directe, cât și în ceea ce privește dezvoltarea rurală ca și al doilea pilon. Și trebuie să încurajăm aceste practici agrare care respectă mediul înconjurător și care contribuie la dezvoltarea rurală, în așa fel încât să putem acoperi acele mici riscuri pe care le întâmpină agricultorul în momentul în care este să uh, se reorienteze spre o astfel de agricultură de conservare. Eu cred că din uh, uh, toate studiile care au fost realizate până în prezent, e clar că această temă merită să fie recunoscută, merită să fie cunoscută, mai ales în ceea ce privește rolul său în uh, menținerea fertilizării, fertilității solurilor și puteți vedea pe ecran care sunt avantajele clare a unei astfel de agriculturi de conservare, beneficii de mediu, economice, sociale și uh, dacă sunteți de acord, vă pot înmâna o fișă care preia informații destul de detaliate. Există de asemenea și uh, datele unei baze de date în care puteți găsi articole științifice care se referă exact la acest subiect și care subliniază avantajele pe care reprezintă această agricultură de conservare. Și nu e vorba doar de articole doar științifice, ci și uh, există fișe tehnice pe care le puteți consulta, există și o carte și vă mulțumesc pentru atenție. Bardzo dziękujemy, pani profesor. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Tribinio. Și o să dau cuvântul acum următorului invitat, doamna Cooper de la Uni- Universitatea din Newcastle. Aveți cuvântul? Și v-aș mulțumi dacă să respectați cele 10 minute. Vă mulțumesc pentru că m-ați invitat să iau cuvântul la această audiere dedicată agriculturii de conservare. O să continui unele din uh, elementele amintite de antevorbitarea mea. De la bun început doresc să spun că eu uh, susțin agricultura de conservare, însă cons- consider că există anumite provocări și limitarea acestui sistem de agricultură pe care ar trebui să le cunoaștem dacă ne dorim să-l promovăm în Uniunea Europeană. Paula va explica deja cei trei piloni ai, ai agriculturii de conservare. Nu o să intru în uh, detaliu. Este vorba de o deranjare minimă a solului, ceea ce duce la o sporire a concentrării de dioxid de carbon în nivelurile de sus ale solului, ceea ce ar trebui să îmbunătățească și proprietățile solului. Am introdus acest uh, concept de arătură biologi- biologică de fapt, uh, nu este vorba de renunțarea cu totul la arătură, la afânare. Pământul este afânat de râme și de alte insecte care trăiesc acolo, în uh, solul respectiv. Vedeți aici o imagine foarte frumoasă din uh, Lincolnshire, din Regatul Unit este o imagine făcută de un uh, fermier, de un agricultor uh, local. Puteți să vedeți cât de bogat este bucata de pământ, mâna respectivă de pământ în uh, rădăcini și în viață microbiologică. Și, în plus, această diversitate biologică protejează solul față de eroziuni, deci este vorba de, de adevărate Uh, servicii mm, ecosistemice oferite întregii societăți, reducerea riscului de inundații, reducerea eruziunii solului, îmbunătățirea calității apei. Deci um, există beneficii clare în urma acestor uh, sisteme. Și apoi, al treilea pilon, importanța mm, rotației culturilor pentru biodiversitate. Bio, biodiversitatea este mm, esențială și aceste sisteme se bazează pe nu știu dacă interpretarea funcționează. Deci, foarte important este o rotație a culturilor uh, cât mai largă din punctul de vedere al biodiversității, de combatere a dăunătorilor, um, o mai bună uh, păstrare a substanțelor uh, nutritive. Deci acestea, acestea, acestea sunt pilonii principali și uh, de ce? Însă, există și câteva provocări. Din punctul de vedere al avantajelor aduse, avantajele științifice aduse de agricultura de conservare. Este vorba de un arat redus, minim, forat direct, niciun fel de arat și așa mai departe. Sunt diferiți termeni folosiți de oamenii de știință și aș, v-aș ruga să vedeți uh, care sunt uh, termenii folosiți în uh, studiile pe care le, le citiți. În știință este foarte dificil să redactezi studii care abordează într-un mod robust o întrebare dacă se pleacă de la un singur factor, pentru că în, anumiți, în anumite studii se evaluează, se analizează doar tehnica de arat, nu și biodiversitatea și așa mai departe. Și aici vedeți diferiți termeni care descriu uh, aratul uh, redus, plecând de la niciun fel de arat până la o um, inversare adâncă a solurilor. Deci ă, este puțin ă, dificil să interpretăm rezultatele studiilor științifice dacă nu intri în detaliu pentru a înțelege care sunt sistemele comparate. Cu toate acestea, aș dori să vă prezint câteva rezultate, nu din activitatea mea, ci luate dintr-un studiu publicat în revista Nature în anul 2014, unde s-a încercat rezumarea rezultatelor studiilor privind agricultura de conservare. S-a folosit o metodă, metoda meta-analize prin care se combină sute mii de studii care se ocupă de același studiu și se compară, se compară perechi de termeni, controlul și tratamentul. Controlul ar fi um, aratul convențional, adânc, comparat cu practicile agriculturii de conservare. În acest studiu au fost uh, incluse și studii care s-au ocupat de situațiile în care nu s-a arat deloc, însă s-a recurs la rotația culturilor. Și care sunt rezultatele? Nu sunt cifre extraordinar de interesante, îmi pare, îmi pare foarte rău. Linia punctată verticală indică neexistența unei diferențe din punctul de vedere al uh, productivității uh, între agricultura, agricultura tradițională și cea de conservare. Deci dacă punctele respective negre ar fi fost pe linia respectivă, atunci nu ar fi existat nicio diferență. Însă este evident că toate punctele sunt în stânga, deci în domeniul negativ. Deci uh, productivitatea scade în general dacă se folosesc metode, metodele agriculturii de conservare sus, nu știu dacă vedeți uh, cifra respectivă, 5463 din 610 studii uh, care au dus la o reducere a productivității de 10%. Și apoi experimentele respective au fost defalcate pentru a vedea că acolo unde s-a ținut cont, s-a, s-a ținut cont de includerea rezidurilor și de păstrarea aceeași culturi, uh, s-a ajuns la o reducere de doar 2%, deci o reducere foarte mică a productivității. Și punctul cel mai de jos, cea mai mare reducere a, a productivității, dacă nu s-a recurs la niciun fel de arat și în același timp nu s-au impus și celelalte metode. Deci, dacă se recurge la toți cei trei piloni împreună și apoi uh, Aici puteți să vedeți uh, um, acela set de puncte, însă din perspectiva um, impactului asupra mediului înconjurător. Puteți să vedeți în partea de sus, dacă agricultura de conservare se aplică într-un climat foarte uscat, atunci, uh, de fapt, uh, în anumite circunstanțe, producția agricolă crește față de o agricultură convențională foarte probabil datorită faptului că um, într-un climat uscat se păstrează mult mai bine uh, umiditatea în soluri printr-o agricultură de conservare, deci nu este nimic surprinzător. Însă, în climate mai umede, se observă o reducere a cantității de uh, produse obținute. Deci în nordul Europei, dacă se pune în aplicare agricultura de conservare, putem să ne așteptăm la o reducere a productivității. Aici puteți să vedeți imagini de pe anumite terenuri experimentale din, uh, din uh, Newcastle. Um, vedeți că există o diferență între stânga și dreapta în funcție de metodele uh, agricole folosite. Probabil în uh, nordul Europei uh, solurile se încălzesc mult mai greu și durează puțin mai mult timp până când culturile se dezvoltă așa cum ar uh, trebui. Eu m-am ocupat foarte mult de sistemele organice, agricultorii biologici își doresc să mm, recurgă la agricultură de conservare mai mult, își dau seama că depind prea mult de uh, pluguri, însă sunt îngrijorați de problema reprezentată de burieni pentru că ei nu pot recurge la ierbicidă dacă fac agricultură biologică și trebuie să-și areze în mod periodic solurile uh, pentru a nu uh, folosi ierbicidă. Deci, uh, din când în când își doresc, își doresc să poate să, să-și are uh, terenurile. Deci uh, apare acest uh, concept al unui arat strategic și cei care susțin agricultura de conservare nu ar fi de acord cu uh, acest uh, arat strategic uh, ocazional. Apoi, culturile care acoperă solurile și acestea uneori pot stârni probleme și vedeți aici o metodă folosită de um, agricultorii biologici este un instrument uh, folosit, numit uh, ondulator, care, dacă este folosit la momentul potrivit, poate distruge o, o cultură fără a uh, avea un impact negativ asupra solului. Și astfel fermierii organici ar putea să renunțe la ierbicida. Și câteva comentarii finale dacă îmi permiteți. Deci există diferite servicii ecosistemice furnizate de agricultura de conservare, dar aceasta întâmpină și câteva provocări, mai ales în nordul Europei, în climate mai reci și în anumite sisteme, cum ar fi sistemul organic, care nu pot folosi, care nu, care nu poate folosi erbicide. Însă, cred că avem nevoie de alte, alte tehnologii, Um, care să permită combaterea burenilor, de exemplu, și în plus trebuie să permitem sistemului să se adapteze în condițiilor uh, locale și uneori poate este nevoie de, o, de un arat strategic. Cam atât. Mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna Cupar. Și acum în urma celor două prezentări o să dau cuvântul uh, celor uh, prezenți, dacă au întrebări. Domnul Desfără. Vă mulțumesc pentru cele două prezentări interesante. Din păcate, nu am putut asista la prima uh, prezentare în, uh, în întregimea ei. Eu mă ocup de, patru de 42 de, de hectare și pe anumită suprafață am uh, încercat să renunț la folosirea plugului și negativele uh, și uh, experiența a fost destul de negativă. La 2 ani am ajuns la concluzia că trebuie să recurg la arat pentru că dacă nu, productivitatea ar fi scăzut foarte mult și nu, nu eu nu, din experiența mea nu am văzut ca renunțarea, renunțarea la plug ar duce la îmbunătățirea structurii solului și mă, mă adresez uh, ambilor uh, invitați. Domnul președinte, uh, o să avem, o să culegem mai multe întrebări, după care o să aveți ocazia să răspundeți. Domnul De Castro. Da, vreau să mulțumesc și celor două experte pentru prezentările lor. Subiectul este foarte important și ne privește direct pe noi, Comisia Agri. Noi, de altfel, am introdus în recenta reforma PAC principiul acelui ecologizări, greening, uh, stimulând agricultorii să recurgă la practici mai sustenabile. Și atunci, uh, întrebarea care îmi vine în minte este următoarea. Dacă în practicile acestea de ecologizare pe care noi le-am uh, introdus și care sunt deja în practică în Uniunea Europeană de câțiva ani, ați întâlnit cumva aspecte pozitive sau uh, poate că vă gândiți că lucrurile nu au mers suficient de departe pentru a integra acele elemente din studiile pe care tocmai ni le-ați uh, citat. Noi ne um, întrebăm asta pentru că ecologizarea a fost o mare inovație pentru noi, dar bineînțeles că a sporit foarte mult și birocrația și poverile de pe umerile agricultorilor. Noi am dorit ca aceste eforturi pe care le fac agricultorii noștri să dea rezultate pozitive și vă întrebăm ce credeți despre acest demers. Mulțumesc! Doamna Schreier. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că nu știm foarte bine cum stau lucrurile în realitate. În țările de jos uh, avem anumite uh, situații și mă întreb aici la creșterea animalelor, la creșterea vacilor. Suntem dependenți de directiva privind nitrații. Săptămâna trecută am uh, sărbătorit o săptămână verde și fermierii noștri se tot plâng uh, și ne spun că au nevoie de perioade de tranziție. Nu pot să aplice toate aceste directive imediat. Domnul Iar. Mulțumesc, mulțumesc celor uh, două experte. Sunt cu toții de acord că trebuie să protejăm solurile și toată lumea este de acord. Avem nevoie de o agricultură durabilă pentru a evita erodarea solurilor. Întrebarea care m-a preocupat pe mine cu ocazia ultimei reforme a politicii agricole comune în legătură cu ecologizarea a fost următoarea. Oare ar trebui ca atunci când este vorba de măsurile care să îmbunătățească solurile, să, este nevoie oare de programe regionale? Pentru că diferențele în Europa sunt foarte mari. Acest lucru a reieșit și din cele două prezentări. Și nu credeți oare că mm, programe care să țină seama de caracteristicile raționale ar fi mai bune decât uh, Uh, măsurile de ecologizare pe care le-am prevăzut noi în uh, politica agricolă comună. Poate prin măsurile de ecologizare nu ar trebui să, în acest moment, nu reușim să ținem seama de uh, caracteristicile spe- specifice regiunilor. Mulțumesc pentru aceste întrebări ridicate de expertele invitate, însă eu vreau să vă spun ceva din perspectiva mea ca agricultor în domeniul cerealelor. Această agricultură a adus uh, avantaj, ați spus, dar nu și o reducere a costurilor. Nu sunt de acord, pentru că eu în ultimii șapte ani am observat această um, evoluție. Mi s-a părut că um, acest uh, tip de agricultură a murdărit Uh, terenurile noastre, a trebuit să cumpărăm noi materiale și noi unelte, deci noi bani care au trebuit să fie cheltuiți și e vorba de o tehnică complicată de adoptat, mai complicată decât agricultura uh, clasică. Deci avem acest caracter tehnic uh, uh, um, al agriculturii de conservare. Am observat acest lucru și a trebuit să cumpăr din nou alte mașini, alte unelte. Deci, încă o dată, uh, costurile au scorit, sporit pe când vecinul meu, care nu practică această agricultură, a văzut cum costurile sale s-au uh, redus. Domnul Ferrand. Oui, uh... Da. Obiectivele ambițioase ale statelor membre și dorința consumatorilor europeni nu se pot îndeplini câte vreme, din păcate, majoritatea exploatațiilor agricole europene uh, sunt într-o situație limită de supraviețuire aproape, având în vedere criza prin care trece Europa în acest sector chiar dacă avem măsuri ambițioase care ni se propun și chiar dacă consumatorii ne cer, ne cer aceste lucruri, astăzi astfel de agricultură, o astfel de agricultură este de domeniul utopiei, pentru că fermierii au mari probleme astăzi. Să nu mai vorbim despre tratatele de liber schimb, cum ar fi CETA. În acest sens, mi se pare că astfel de propuneri, astfel de demersuri nu prea au ce să caute în situația agriculturii Uh, de astăzi. Domnul Tarabela, mulțumesc pentru cele două prezentări. O întrebare în ceea ce privește utilizarea pesticidelor. Știți bine că am avut o dezbatere europeană în ceea ce privește interzicerea pesticidelor, printre care glifosatul, care face, face parte din uh, produsul Roundup Vreau să vă întreb ce credeți despre dovezile științifice. S-au modificat ele și ce ne spune știința? Putem să nu folosim aceste pesticide? Avem uh, evoluții climatice, avem niște evoluții sezoniere, ploaie și așa mai departe, de care depindem. Climatul, clima sunt capricioase și ni se spune că nu poți, de fapt, să nu folosești uh, pesticide sau chiar și fungicide. Dar vreau să vă întreb, se poate oare să avem astăzi o agricultură care să nu folosească deloc astfel de pesticide? În orice caz, dacă asta se poate preconiza pe viitor. Domnul Andriu. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și celor două invitate și mulțumesc lui Marc Tarabella pentru că a vorbit despre glifosat pentru că, într-adevăr, e vorba de un subiect care a stârnit multă vâlvă, mai ales în Franța, adică este nevoie să se folosească acest produs, acest Roundup uh, poate fi folosit chiar în cantități mici pentru a avea agricultura de conservare. Eu aș avea pe lângă ce a spus domnul Tarabela două întrebări suplimentare. Unu de ce această formă de agricultură e folosită așa de puțin în Europa și atât de mult în restul lumii. E vorba de climă, e vorba de practici, de tradiții. Aveți oare cifre pentru a face această comparație? Și apoi o altă întrebare de fond, și anume, eu aud mulți agricultori care se gândesc uh, la o astfel de agricultură și care chiar fac demersuri în acest sens, pentru că ei se gândesc și la calitatea solurilor și la calitatea aerului și așa mai departe. Și atunci mă gândesc și la ce a spus De Castro, ce poate face astfel politică agricolă comună pentru a îmbunătăți componenta ecologizării și mm, asta fără a trece prin această pirocrație atât de uh, de, atât de neplăcută pentru că acum ecologizarea este echivalentă cu o birocratizare, deocamdată. Doamna Sana. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și celor două doamne raportor. Aș vrea să adresez două întrebări. Mai întâi, dacă ați putea să precizați impactul pe care îl are această, acest tip de agricultură asupra stocării carbonului. Și o a doua întrebare dacă agroecologia este un sistem mai puțin eficient decât agricultura de conservare în ceea ce privește lupta împotriva erodării solurilor. Mulțumesc. Michel. Doamna Neuchel. Ganz herzlichen Dank. Ich finde sehr Vă mulțumesc. Mi se pare foarte interesant faptul că discutăm despre soluri, pentru că de obicei aici discutăm despre îngrășăminte și despre uh, măsuri financiare, însă în agricultură solul are o importanță uh, esențială și orice măsură care poate contribui la sănătatea solurilor trebuie să fie dis, uh, discut, uh, discutată. În uh, Germania există foarte multe grupuri care practică această metodă, de, uh, metodă agricolă. Am o întrebare uh, legată de presiunea care se exercită asupra solurilor și reducerii uh, Uh, presiunii care există în uh, soluri, care are o, uh, un impact și asupra um, pânzei de apă freatică. Și apoi m-ar interesa de ce în domeniul agriculturii biologice nu se recurge la agricultură, la agricultura de conservare. Pentru că ar, dacă punctul central este durabilitatea, cel mai important aspect este durabilitatea, de ce această Uh, tehnică agricolă nu este atât de folosită în, în agricultura biologică. Mulțumesc. Și eu uh, pentru cele două prezentări, prezentări, dincolo de ce s-a vorbit aici, pe mine mă interesează problema eroziunii solurilor, care are un impact de, mm, clar asupra rețelei hidraulice și deci uh, și asupra faunei și florei. Și atunci mă întreb ce se poate face mai bine, să avem acea acoperire vegetală de care ne-ați vorbit sau poate să existe ideea de a planta un fel de garduri vii pentru a evita eroziunea. Am văzut uneori că, din păcate, agricultura s-a transformat din extensivă în, uh, din intensivă în extensivă, asta a însemnat uh, smulgerea celor garduri vii naturale și asta a însemnat apoi, bineînțeles, mai multă eroziune. Domnul Flanagan. Mulțumesc foarte mult. Au fost niște prezentări extrem de interesante și atunci când vin la Parlament uh, vezi tot timpul lucruri noi. este ca și cum agricultura bio nu este așa de bună pe cât credeam eu. Și acum ni se, eh, ni se spune că agricultura de conservare este superioară sau în orice caz eh, un mix între cele două ar fi ceva ideal. Eh, noi am avut o dezbatere furtunoasă la mine în, în birou. Eu vin din Partidul Verzilor, din regiunea mea și fermierii noștri încă mai uh, dizbat. Mă refer la ce se întâmplă cu acest uh, glifosat. Se poate oare să cultiv cartofi astăzi fără a folosi glifosatul? Uh, ar fi bine să mă înșel și să nu fie nevoie de glifosat, dar m-aș întreba ce se întâmplă cu cânepa și cu rodul său în îmbunătățirea calității solurilor poate ea fi folosită pentru a stimula solurile, pentru a participa la rotația solurilor. Și mă gândesc și la TTIP și la Mercosur. Vorbiți despre agricultură care mm, poate că ar, ar avea de suferit sau poate din potrivă în lumina acestor acorduri pe care le vom semna cu aceste regiuni din lume. Deci ce se va întâmpla? Mulțumesc, domnul Agnew. Mulțumesc foarte mult. Au fost prezentări foarte interesante. Dacă mă ajut în Regatul Unit uh, să, ca, să văd care sunt cauzele eroziunii, m-aș gândi uh, la mai multe cauze. E vorba de modul în care sunt organizate terenurile agricole și modul în care apa este reținută la marginea câmpurilor. Însă, în Uniunea Europeană, Uh, fermierii sunt încurajați să uh, irige cât mai mult sau să uh, trateze aceste producții agricole cât mai mult, de pildă la secară. Înainte, pe vremuri, agricultorii nu trebuiau să facă asta. Astăzi, uh, ei sunt nevoiți să facă de mult mai multe ori decât în trecut această operațiune. Și vedem că uh, verzii și-au dorit un lucru și a ieșit exact pe dos. Eroziunea în Regatul Unit mai provine și de faptul că avem o climă foarte, foarte ploioasă și modul și momentul în care se, se face culesul în noiembrie uh, înseamnă că avem inevitabil probleme. Mai sunt și alte probleme legate de creșterea porcilor. Multă lume zice, de ce să stea porcii în, uh, în uh, cocini și deci să-i iasă afară în natură, dar atunci când ei se duc afară în câmpuri, ei de fapt participă la eroziunea solurilor prin mișcările lor. Și uh, ce facem? Ținem porcii în cocină și nu se erodează solul sau îi lăsăm în libertate și se erodează solul? Adică nu poți să faci totul. Și apoi uh, uh, s-a vorbit despre reducerea carburanților în agricultură. Este o idee extraordinară. Dar, de fapt, CO2-ul este foarte bun pentru culturile agricole. Uh, plantele, cu cât au mai multe CO2, cu atât cresc mai bine și atunci este păcat că uh, noi spunem că schimbăm uh, clima, că salvăm clima lumii și pe de altă parte sacrificăm producțiile noastre agricole. Se mai spune că dacă lăsați un teren uh, necultivat, el se va restructura, se va reînvigora singur de-a lungul timpului. Sunt puțin uimit de aceste afirmații. Acum ni se spune că nu trebuie să mai arăm deloc pentru că producția știa, sau cultura știa singură ce să facă. Însă, fermierii care au uh, recurs la aceste practici au, uh, au văzut că producția lor s-a redus foarte mult. În ce măsură ei pot să fie despăgubiți? este foarte clar că uh, cifrele ne arată că anumite economii se pot face și chiar uh, frumușele. Rotația culturilor și despre asta ne-ați vorbit apoi, glifosatul, nu poți să ai totul. Nu poți să nu ari și apoi să vii să nu folosești deloc glifosatul. Este imposibil. Vă mulțumesc. Bardzo dziękuję. Jeśli mógł prosić jeszcze o odniesienie się... Mulțumesc foarte mult! V-aș uh, invita, le invit pe cele două invitate să ne spună în ce măsură uh, această uh, agricultură fără arat are impact asupra uh, calității aerului, apei și așa mai departe. Aveți 5 minute fiecare pentru a reacționa la întrebările puse. Mulțumesc! Bueno, voi intentar da, am să încerc să-mi amintesc toate aceste întrebări uh, puse de către uh, deputați. Acum, dacă mai să, poate vor mai rămâne la care n-am să reușesc să răspund. Să-mi amintiți. E clar că agricultura de conservare nu este o soluție miraculoasă aplicabilă tuturor și că are, trebuie să fie aplicată imediat, cu rezultate imediate, chiar din primul an. Uh, nu se vor vedea beneficiile încă din primul an, avantajele acestea, cum ar fi, spre exemplu, în ceea ce privește lupta împotriva erodării terenurilor. Asta nu se vede direct, de, e vorba și de fertilitatea solurilor. E clar că în aceste privințe uh, rezultatele nu sunt pe termen scurt. Acum, în ceea ce privește glifosatul, pentru că s-a evocat acest lucru. Trebuie să fim conștienți de faptul că nu doar agricultura de uh, uh, conservare, cât și agricultura convențională din Europa, uh, agricultura de conservare reziduală are mai multe milioane de hectare și s-a menționat în acest context glifosatul. În cadrul agriculturii de conservare se poate continua fără a utiliza acest ierbicid dar uh, poate fi înlocuit uh, cu un erbicid mai selectiv. Și, așa cum spunea și doamna Cooper, există tehnici pentru a controla apariția buruienilor. În ceea ce privește solul, așa cum spunea domnul Alberdes adinaori. Ce pot să vă spun este că pe termen lung există avantaje care sunt mai vizibile pe termen lung în ceea ce privește aratul, spre exemplu. Sunt terenuri, terenurile sunt foarte diferite unele de altele. Pot exista anumite tipuri de teren care au deja per se o capacitate de regenerare, de uh, uh, afinare. Afinare. Și anumite burieni care pot apărea în principiu nu ar reprezenta o problemă. Noi avem tendința că de câte ori apare o buriană să vrem să o smulgem. Însă terenul ca atare, anumite tipuri de terenuri ca atare, nu necesită neapărat o uh, muncă de arat. Și ca urmare a întrebării puse de domnul De Castro și alți deputați referitor la greening, la înverzirea, ecologizarea agriculturii. Așa cum spuneam, nu numai în ceea ce privește ecologizarea și plățile directe din cadrul PAC, eu nu știu dacă e vorba de birocrație sau nu. Ideea este că trebuie să simplificăm lucrurile și nu știu dacă nu cumva am putea să oferim mai multe opțiuni agricultorului și să îi creăm condiții optime nu doar pentru ecologizare, ci și pentru rotarea culturilor, uh, culturi prin rotație, alte măsuri care să ducă înspre o mai bună conservare a terenurilor. Și mai mult decât atât, acest tip de agricultură necesită și anumite avanse tehnolo- avansuri tehnologice. Acum, nu mi-aduc aminte care e numele exact, îmi pare rău, însă știu că există posibilități în mod colateral să se susțină astfel de um, inițiative în lumea rurală, în așa fel încât agricultura și, de fapt, toți agricultorii, ceea ce își doresc este să aibă o posibilitate de a aplica în practică aceste uh, lucruri. Însă nu poți să aplici acest lucru fără să înveți mai întâi și să, pentru asta e nevoie de o anumită perioadă de timp. Și deci, felul în care este organizată PAC la nivel regional, pentru că s-a vorbit și despre nivelul de intervenție, am putea eventual să adaptăm aceste noi tehnici de, ale agriculturii de conservare, să le adaptăm fiecarei specificități a fiecarei regiuni în parte. Și ce s-a mai spus altceva? Iar în ceea ce privește infiltrarea uh, terenurilor în cadrul agriculturii de conservare, noi îmbunătățim felul în capacitatea de absorpție a solurilor, pentru că uh, solul este mai puțin compact și uh, evitând această compactare, atunci stratul acela care se formează la suprafață permite o mai bună uh, umidificare a terenurilor și pe termen mijlociu și pe termen lung, în funcție de tipul de teren, repet încă o dată acest lucru, e clar că fertilitatea solului va fi uh, mai ridicată. Noi am observat acest lucru și nu numai în țara mea, ci și în mare parte din alte țări europene, dar și la nivel mondial. Domnul Tarabella vorbea despre erodarea terenurilor și cum anume se poate preîntâmpina acest lucru. E bine, erodarea atât în ceea ce privește culturile, așa cum au fost uh, ele arătate prin imaginele pe care le-am prezentat, deci culturile permanente sau culturile anuale prin rotație, uh, au întotdeauna terenuri acoperite Și comparația se poate face foarte simplu între terenuri acoperite, astfel cultivate și uh, cele neacoperite. Și uh, e clar că prima cultură se face astfel, dar nu prin semănare, ci prin uh, culegerea recoltei în anul precedent. Și există, în acest sens, pentru această etapă, există o, o, o tehnică specială care ne permite să menținem o parte din uh, deșeurile uh, așa zise, ale uh, recoltei precedente, uh, pentru a acoperi solul, în așa fel încât să putem lansa uh, agricultura de conservare. Și pentru a încheia, ați vorbit despre glifozat și cultivarea cartofilor. Noi avem un astfel de proiect care a fost dezvoltat în Franța și există în nordul Franței, aproape de Calais, agricultori care au culturi de cartofi au șase-șapte rotații, deci culturi diferite și au producție de uh, cartofi foarte bună, fără, fără, fără glifosat. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Aveți cuvântul, doamna Cupăr. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru toate aceste întrebări. Nu cred că o să pot să răspund la toate. Am reținut câteva elemente. În primul rând, întrebările cu natura economică și argumentele de natură economică. Dacă este vorba de costuri suplimentare pentru agricultori, domnul Ferron a spus că nu este o metodă fezabilă din punct de vedere economic, domnul Lazo a spus că este costisitor să implementeze această metodă în, uh, în Franța. Domnul Agnew are, are dreptate. Majoritatea agricultorii care, agricultorilor din Regatul Unit care recur la această metodă de reducere a arăturii o fac din punctul de vedere al uh, costurilor economisite, pentru că, într-adevăr, dacă aveți dreptate, productivitatea scade, dar și costurile foarte, scad foarte mult cel puțin acest lucru se întâmplă, se întâmplă în Regatul Unit, poate nu și în Franța. Desigur, agricultorii nu vor adopta o metodă anume dacă nu există argumente solide economice pentru a o face. Alte întrebări? De ce, uh, de ce agricultura de conservare nu se folosește mai mult în agricultura biologică? M-am referit pe scurt la acest lucru la prezentarea mea. Este o provocare importantă pentru agricultorii bio- uh, biologici. În agricultura convențională se folosesc erbicidă pentru, pentru a combate burienile și agricultorii biologici sunt foarte reticenți în a renunța la plug pentru a controla burienile și în foarte multe cazuri am văzut că uh, în momentul în care agricultorii bio, biologici se, um, se uh, recurg la agricultura de conservare, atunci uh, întâmpină probleme cu burienile, însă acest lucru nu înseamnă întotdeauna o o reducere a productivității. Însă acesta este motivul principal pentru care în uh, agricultura biologică ar fi o idee foarte bună ca uneori Uh, ca uneori să recurgi la uh, plug în mod uh, strategic și într-adevăr depinde Domnul Agnew din nou are, are dreptate, depinde totul de culturile existente. Deci pentru sistemele biologice, agricultura de conservare cred că ar trebui să fie puțin adaptată. Domnul Flanagan um, s-a referit la posibilitatea de a compara agricultura de conservare uh, versus agricultura biologică, nu cred că le putem uh, nu fac parte dintr-un binom contradictoriu, ci una ar putea să fie adaptată celelalte, după cum am spus. Uh, din punctul de vedere al cânepei, nu vă pot oferi un, un răspuns acum. Foarte mulți s-au referit la glifosat, dacă acesta ar putea fi înlocuit. Cred că există substanțe care ar putea să le înlocuiască, însă nu știm care ar fi impactul asupra mediului înconjurător adus de alte substanțe. Nu știu dacă au mai fost și alte întrebări. Și cred că am uh, reușit să răspund uh, majorității uh, întrebărilor. Vă mulțumesc pentru, pentru atenția pe care ați acordat-o prezentărilor care au avut un subiect atât de complex. Vă mulțumesc foarte mult. Um, în mod evident, sunteți la Comisia pentru Agricultura de aceea suntem atât de atenți. mulțumesc primelor două experte și acum o să trecem la următorii doi uh, experți pe care îi invit să vină la prezidiu. Între timp, aș dori să vă comunic că doamna Elisabeth Iegle este alături de noi. Dumnezeu a fost uh, membra Parlamentului European în mandatul anterior s-a ocupat de câteva rapoarte importante, privind, de exemplu, privind bunăstarea animalelor, dar nu doar. Bine ați venit! Ne bucurăm că ați găsit timpul pentru a participa la reuniunea comisiei noastre. trece la următorii, următorii experți. În primul rând, doamna Eva Toremocea, cercetătoare la Universitatea Pablo de la Vida din Sevilla, după care o să dăm cuvântul domnului Hector Molina Fabra. Doamnele au uh, prioritate, desigur, și are cuvântul doamna Eva Toremocea. Muchas gracias por la, por la invitación. Mulțumesc foarte mult pentru această invitație. Mi-e teamă că o să avem o mică problemă în ceea ce privește zborul de întoarcere și o să trebuiască să plec peste 20 de minute. Însă, în orice caz, Uh, dacă vor fi întrebări, e clar că voi, uh, îmi cer încă de pe acum scuze pentru faptul că am avut o lipsă de coordonare în acest sens, însă vă voi răspunde ulterior. Așa cum s-a spus, eu vin din lumea agriculturii ecologice, agroecologie și aș vrea să spun încă de la bun început faptul că susțin pe deplin, așa cum spunea și expertul uh, precedent, agricultura de conservare cu o perspectivă ecologică. Deși am anumite critici pentru a îmbunătăți această agricultură de conservare, care mie mi se pare a fi foarte bună și este o primă tendință, un prim pas. Și apoi am să încerc să aprofundez un pic lucrurile, cum anume această agricultură de conservare ar putea să ducă la apariția anumitor uh, efecte nedorite, dar în cele 10 minute de intervenții pe care le-am la îndemână, uh, e clar că am să vă prezint faptul că agricultura de conservare este o perioadă de tranziție. E un concept pe care îl recunoaștem cu toții, are o valoare deosebită, mai ales în ceea ce privește lupta împotriva schimbărilor climatice. Vorbim despre faptul că populația este din ce în ce mai numeroasă, există foamete, faptul că uh, avem nevoie de tineri în agricultură, de o nouă generație de tineri, problema care începe să apară în Europa, uh, mai puțin în Europa și mai mult în uh, Asia, în America Latina și trebuie să fim conștienți de faptul că acest lucru se va întâmpla ulterior și în Europa și trebuie să știm cum vom reacționa. Încercăm să avem o abordare sistemică și să abordăm toate aceste aspecte care sunt legate nu doar de agricultură ca atare și de culturi, ci și agricultură ca întreg. Și apoi, evident, durabilitatea. Pentru că aici vorbim despre diferite tipuri de uh, producții de alimente. Agricultura, nu uitați, produce alimente. Acum, haideți să comparăm foarte pe scurt uh, agricultura ecologică de bază, agroecologia și agricultura de conservare. Impactul pe care are agricultura de conservare asupra terenurilor, pe asta ne-am concentrat. Agroecologia se bazează pe teren ca și entitate vie, ca și bază pentru a avea o producție agrară. Uh, și aici integrăm biodiversitatea, apa, persoanele care lucrează acest teren, deci mergem dincolo de teren. Pentru că în momentul în care nu se utilizează pesticide, spre exemplu, nu e vorba doar de o lipsă de contaminare, impactul este și mai mare, este uh, amplificat. Apoi, felul în care se împart terenurile în parcele. Cred că se înțelege foarte clar. Eu mă refer la agroecologie uh, și în, uh, noi observăm că, de fapt, terenurile nu sunt doar parcele de teren, sunt, de fapt, peisaje, sunt un întreg. Deci trebuie să, să schimbăm paradigma, să schimbăm felul nostru de gândire, să avem o abordare mai integrată și să propunem Uh, informații, nu numai în ceea ce privește semințele și utilizarea acestora, ci trebuie să avem o abordare integrată, complexă, pentru că e clar că e vorba de o situație complexă când vorbim despre agricultură. Apoi, culturi. Vorbeam despre rotația culturilor. Știm foarte bine că rotația reprezintă un principiu ecologic indispensabil și astfel vom lupta împotriva erodării terenurilor. Și e clar că va trebui să facem față și unei alte probleme și anume burienile acestea există și e clar că pe viitor va trebui să găsim soluții și pentru acestea. Buruienile există, avem tehnici, avem posibilități pentru a reduce uh, răspândirea lor. Apoi, uh, ceea ce se consumă în momentul în care avem uh, diferite tipuri de agricultură, optimizarea acestora. Vrem să avem um, intranți în agricultură care să nu fie toxici și uh, nu vrem să spunem că toată lumea încă de pe acum, de azi pe mâine, trebuie să fie uh, ecologic și să avem agricultură ecologică peste tot, ci trebuie să avem o gândire de viitor, să utilizăm agricultura de conservare ca o primă etapă. Nu vom schimba lumea de pe zi pe alta, peste noapte, ci trebuie să facem pași mărunți. Și apoi avantajele. Avantajele, evident, e clar că vom încuraja diversitatea și Uh, vom face față problemelor de erodare a terenurilor. Și e clar că în sud trebuie să menținem nivelul or- materiei organice în sol, în terenuri, în așa fel încât producția să poată continua. Și cu cât mai autonom este sistemul acesta ecologic în propria sa mentenanță, cu atât mai eficientă uh, va fi și uh, recolta. Eu cred că și colegul meu se va referi la acest lucru ulterior. Și e clar că trebuie să reducem și contaminarea apelor și a rețelei uh, hidraulice, așa cum spuneam adinaori. Acum, dacă e să comparăm cele două concepte, care este rolul mai amplu al naturii în general? Uh, agricultura de conservare e un pic pasivă și se acționează pe o anumită parcelă determinată. Bun, dar agricultura e mult mai mult decât atât, e un sistem viu și trebuie să integrăm ceea ce înseamnă natura ca atare. E vorba de acele funcții de reglementare uh, Uh, pe care natura le are și le poate și pe care trebuie să le declanșăm. Trebuie să le cunoaștem aceste funcții, să le analizăm și să le optimizăm în așa fel încât să putem uh, spori producția de alimente, dar cu această dimensiune durabilă. Apoi, serviciile ecosistemice, sequestrarea, capturarea carbonului. Evident, studii recente demonstrează că în agricultura ecologică, având în vedere faptul că se integrează materii organice, uh, nu numai că le încurajăm să se dezvolte uh, materiile organice care există deja în teren, ce adăugăm materii organice pentru a spori impactul, uh, acest lucru duce nu numai la menținerea fertilității terenurilor, și la o, o sporește, de fapt, capacitatea de viață, ca să zic așa, între ghilimele, a acelui teren. Apoi, cunoștințele. Cunoștințele sunt importante. Trebuie să știm care sunt climele în diferite regiuni. E vorba de cunoștințe la nivel local pe care agricultorii le au. Ei știu ce anume se poate cultiva și trebuie să avem o abordare integrată pentru că doar astfel putem găsi soluții într-un astfel de context. Apoi, identificarea, care e foarte la mod acum și trebuie să ne intensificăm producția de alimente pentru a lupta împotriva foametei. Bun, dar vrem să nu uităm nici dimensiunea durabilă. Și e clar că sunt din nou concepte și termeni care induc ideea de durabilitate, dar uh, în fond uh, duc la repetarea unui model care nu este neapărat durabil. Ceea ce trebuie să facem este să analizăm și să vedem care sunt funcțiile de autoreglementare pe care natura ni le pune la dispoziție și să le utilizăm, să le optimizăm. Uh, putem profita și de inovații și de dro- dro- utilizarea dronelor și așa mai departe. Însă, modelul de agricultură pe care vrem să-l promovăm noi este un model sistemic integrator care să ne permită să facem față atât schimbărilor care apar pe o anumită parcelă de teren, ci și la nivel global. Și provocarea aceasta trebuie să uh, fie înțeleasă la nivel global. Agricultura poate veni și oferi servicii, pentru că e un spațiu, ca să zic așa, multiplural, îmi cer scuze față de interpret că utilizez cuvinte neobișnuite, dar e clar că e un spațiu în care abordarea aceasta lineară nu ne va permite să îmbunătățim lucrurile, pentru că ne vom confrunta cu anumite limite. Și e clar că prin anumite studii s-a demonstrat că dacă e să uh, comparăm în continuare agricultura de conservare și agroagricultura, e clar că se, în agricultura ecologică putem captura mai bine carbonul, avem autonomie mai mare, e un principiu cheie în ecologie și anume în sensul că depindem din ce în ce mai puțin de substanțe adăugate aduse și utilizate în terenul respectiv pentru că nu vrem să avem niciun fel de risipă de energie cu transportul de uh, îngrășăminte și așa mai departe. Apoi, evident, ne permite să facem față mai bine anumitor situații extreme, cum ar fi, spre exemplu, uh, seceta și așa mai departe. Și Studiile demonstrează de asemenea că există și uh, eforturi ce trebuie să fie făcute în alte direcții. Uh, în sensul că Uh, în anumite tipuri de culturi poate rezultatele nu sunt chiar atât de bune, însă pe viitor ace- e nevoie de eforturi suplimentare. Dacă e să uh, abordăm lucrurile cu această viziune sistemică și cu o abordare completă a tuturor provocărilor, uh, e clar că acest lucru implică și o schimbare de alimentație, de, obi- de, de obiceiuri alimentare. Spre exemplu, dacă ne dorim ca toate milioanele, miliarde de persoane care se află pe această planetă să continue să mănânce carne, nu știu dacă este fezabil acest lucru. Deci e clar că e nevoie și de o schimbare de model de alimentație, de obiceiuri. Trebuie să ținem seama și de suprafața mondială care este utilizată pentru a produce alimente și pentru a produce carne, pentru a vedea dacă, într-adevăr, este bine optimizat, dacă este bine utilizat și dacă intensificarea aceasta nu cumva ar duce la mai multe probleme decât avantaje. Apoi, e clar că e vorba de un sistem de producție care trebuie să fie uh, gândit la o scară mai mare decât doar o simplă unitate de producție. Dar un prim pas se face la nivel de agricultură de conservare pentru a integra diferite aspecte. Uh, prin uh, parteneriatul de inovație european, spre exemplu, e un prim pas. Vă mulțumim pentru faptul că vreți să promovați această agricultură ecologică. Apoi, există o integrare verticală și orizontală a producției, pentru că e vorba de sisteme multiple și E o provocare, trebuie să învățăm acest lucru, trebuie să-l înțelegem. Există opțiuni, există agricultori care fac deja acest lucru. Dar observăm că există schimbări uh, treptate și rezultatele nu se vor vedea imediat în 2020-2030. Dar uh, pentru a putea dezvolta aceste experiențe, e clar că e nevoie de investiții. Și datorită Europei, iată că acum avem uh, posibilitatea să facem acest lucru și să ne extindem în mai multe țări z Pani napiętym czasem, jeśli by były pytania w tym. Mulțumesc foarte mult. Știu că sunteți presată de timp. Nu știu dacă puteți acum să adresați o întrebare doamnei Toremocea. Doamna Aguilera, mm, eu quisiera preguntarte... Da, mulțumesc. Vreau să te... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să te întreb un lucru foarte concret. Din punct de vedere al agriculturii ecologice, dacă înțeleg eu bine, agricultura de conservare nu este decât o primă etapă. Și apoi nu e foarte clar ce se întâmplă după. Această coexistență între agricultura de conservare și agricultura ecologică, cum anume se va desfășura? E ceva fezabil sau nu? am anumite îndoiele aici. Cum anume această prima etapă poate fi realizată? Cu microfon, vă rugăm. Y claro, necesitamos un suelo. Și e clar că avem nevoie de terenuri uh, agrare care să fie vii, cu materii organice. Și agricultura de conservare merge în acest sens. Odată ce solul a fost restabilit, este din nou viu, Uh, încercăm să reducem utilizarea produselor toxice sau a celor componente care ar putea să limiteze um, uh, fauna care există în terenuri. Utilizarea uh, ierbicidelor în mod foarte clar este responsabilă de reducerea materiei organice în terenuri. Însă, prima etapă reprezintă restabilirea, rest, restaurarea solurilor. Uh, și apoi, a doua etapă reprezintă reducerea treptată a substanțelor chimice, o a doua etapă. Ideea fiind să avem o abordare integrată și să integrăm serenurile în sistemul global agroalimentar și să observăm cum anume anumite substanțe pot fi reutilizate, materia organică, spre exemplu, poate, deci ca și deșeuri, deșeurile agroalimentare pot fi reutilizate prin prin folosirea compostului, a unor îngrășăminte naturale. Aceasta ar fi o etapă ulterioară. Voorzitter, dank u wel. Ik vond het een interessant verhaal van uw kant. Alleen... Vă mulțumesc, domnule președinte. Mi s-a părut o prezentare foarte interesantă. V-ați referit la anul 2050, însă astăzi Uh, agricultorii se confruntă cu problema um, nitriților. Uh, există o directivă uh, care a fost impusă fermierilor din agricultorilor din Germania și din țările de jos. Agricultorii deja fac față acestei provocări, însă în domeniul politic avem alte uh, preocupări și până la urmă agricultorii vor găsi o metodă de a se adapta. În țările de jos deja au găsit metode uh, de adaptare și cum, care credeți că ar trebui să fie reacția a politicienilor? Aveți cuvântul. Nu știu si entendido bien. Nu știu dacă am înțeles eu bine care era întrebarea. E clar că politica are un rol important, mai ales în ceea ce privește inițierea anumitor uh, experiențe în teritorii. Nu uitați că e vorba de diversitate aici în Europa, puncte de vedere foarte diferite. E clar că există organizații care vin și fac lobby și de aceea eu am preferat să fiu prudentă, să fiu realistă și să vorbesc de 2050, pentru că nu pot să vin aici să vă prezint lucruri imposibile, nu? Să nu visăm că e vezi pe pereți. Uh, trebuie să avansăm și pentru a avansa trebuie să și asta am încercat să transmit prin această intervenție, este că în momentul în care ne vom gândi la viitoarele politici pe care le vom aplica în următorii 30-40 de ani, să avem deja, să zic așa, un fel de embrion în așa fel încât să putem construi o agricultură mai integrată care să cuprindă toate aceste intersecții cu alte sectoare de activitate. Dar să ne gândim încă de pe acum, în așa fel încât să devină realitate ulterior. Și insist, dacă uh, mergeți în această direcție, noi vă încurajăm și suntem de partea dumneavoastră și vă mulțumim pentru asta și vă încurajăm să mergeți mai departe în această direcție. Știi, podróży? Mulțumesc, am dorit să vă urăm uh, drum bun spre casă. Și acum, mulțumesc foarte mult pentru această prezentare și vă propun să trecem la următorul și ultimul expert, uh, domnul Molina. Vă rog, aveți 10 minute. Hola, buenas tardes, señor presidente. Muchísimas gracias. O după amiază plăcută, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult uh, Comisiei pentru, de Agricultură pentru că adevărată onoare și plăcere să pot participa la aceste prezentări făcute de experți. Și, domnule președinte, dumneavoastră a spus că sunt profesor doctor universitar. E corect, dar uh, aș dori, înainte de toate, să vă spun că sunt și agricultor, viu, și trăiesc din agricultură și mă interesează foarte mult și latura științifică. Și la primul congres al tinerilor agricultori am avut ocazia în 2012 să particip și e vorba de un proiect pe care l-am prezentat deja și care are drept scop să avem un mediu înconjurător curat pentru noi, pentru agricultori, pentru copiii noștri, pentru întreaga societate. Și e clar că trebuie să reducem cât mai mult consumul de apă, să utilizăm plante care sunt adecvate, să uh, utilizăm cât mai corect terenurile agricole, să evităm apariția anumitor boli care afectează aceste plante și, așa cum s-a mai spus și mai, de, mai devreme, să utilizăm în mod corect tehnologiile de care dispunem. Cred că putem astfel să ajungem să controlăm felul în care se desfășoară producția în fiecare exploatație agricolă. În fond, e vorba de un proiect care trebuie să ne facă pe toți responsabili, cu etică. Și ne punem întrebare, să ne punem întrebarea de ce sunt lucrurile făcute așa, cum putem avansa. E vorba de un proiect, de o muncă care este 100% capital, finanțat prin capital privat. Noi n-am primit niciun fel de subsidii și eu cred că ar fi o greșeală dacă am accepta, pentru că ceea ce ne dorim noi este să îmbunătățim tocmai ceea ce discutăm aici, sistemul de producție, sistemul de cultivare și bunăstarea în fond a întregii planete, a noastră a tuturor. E vorba de un proiect, deci, după cum spuneam, finanțat din capital privat. De câte ori vorbim despre agricultură, și mă bucur de faptul că sunt ultimul interveniat, pentru că astfel am putut să-i ascult pe toți cei care au luat cuvântul înaintea mea. Și acum sunt convins că și ei mă vor asculta pe mine. Au fost intervenții foarte interesante. S-au vorbit despre glifosat, despre nitrați, despre alte produse care sunt legate de agricultură. Dar știți că 2016 este un an important și un cuvânt s-a uitat și anume sănătatea. Noi suntem într-un continent, pe un continent bogat. Trăim în Uniunea Europeană. Un sfert din uh, populația europeană suferă, uh, are probleme de sănătate. Uh, diabetul, spre exemplu, este chiar și diabetul de tip 2, uh, până și copiii sunt acum afectați de aceste boli, boli bio, cardiovasculare, boli, probleme de sănătate în aceste țări bogate europene. Și înainte de a veni încoace, mă gândeam, bun, trebuie să fac o prezentare. De fapt, care este Europa? Ce este Europa? Și m-am dus și m-am uitat pe un site internet și am încercat să văd o definiție. E vorba de asociație economică și politică unică în felul său, care are drept scop să impulsioneze cooperarea economică. Se menționează de asemenea și despre uh, se menționează și interdependența, interdependența economică între diferitele țări, lucru care ar duce la reducerea posibilităților de conflict, o piață unică care avansează pentru a fi cât mai desăvârșită. Bun, Acum, eu, e ca și cum am spune că spaniolii trebuie să gândească ca și olandezii, olandezii ca și portughezii, portughezii ca și belgenii și așa mai departe și am putea să facem 700 de astfel de combinații uh, Uh, în așa fel încât să gândim cu toții la fel și să ne dorim cu toții exact același lucru. De ce spun asta? Pentru că spre exemplu, în țara mea, ultimele vești referitor la Europa sunt un pic diferite. Se vorbește despre, e vorba de o regiune în care se cultivă citrice. Se vorbește despre faptul că Bruxelles a deschis uh, piața pentru uh, portocalele din Africa de Sud. Uh, Bruxelles a redus, uh, a redus uh, taxele vamale în ceea ce privește uh, portocalele din Sud Africa, în ciuda bolilor pe, cu care vin acestea. Uh, sunt vești uh, în ziare despre faptul faptul că Bruxelles permite Marocului să, um, export, să facă exporturi până la 475.000 de tone de citrice, fără să plătească niciun fel de taxe vamale. Putem mm, spune acest lucru într-un teritoriu ca cel de unde vin eu, în care 95% din producția agrară, de fapt, se bazează pe citrice și știm foarte bine că acum cu importurile care există dinspre China și dinspre alte țări, toate aceste vești, de fapt, duc la o reducere a terenurilor cultivate de către agricultori. Pentru că se vorbește despre faptul că aceste soluri sunt contaminate, nu sunt suficient de bune, se reduce activitatea și, în al doilea rând, aș dori să ne mai gândim și la un alt aspect, și anume ce înseamnă să fii agricultor. Agricultori păi, erau bunicii noștri, cei care au făcut agricultură tradițională. Ei sunt cei care aveau uh, posibilitățile de a ne oferi un mediu de producție uh, uh, convenabil. Mă gândesc, spre exemplu, la roșii, roșiile din copilărie, care aveau gust. Sau dacă mă gândesc, spre exemplu, la fasolea de lima, care, uh, iarăși, uh, uh, astăzi nu mai există, pentru că astăzi importăm absolut tot. 90% din uh, ceea ce avem noi vine din America de Sud. Și, de fapt, E vorba de importuri care vin și care se impun în consumul în intern. Și în fond, munca agricultorului este o muncă demnă. Este cel care ne oferă alimente. Și trebuie să fim conștienți că el contribuie la sănătatea noastră. Uh, noi cu toții în societate uh, ne dorim să fim sănătoși și să trăim într-un mediu sănătos. Și în fond, cred eu că agricultorul este o figură importantă în acest sens. Gândiți-vă la câteva cifre. În 1979, 20% din agricultori erau tineri de sub 35 de ani. Ori astăzi ce observăm? Observăm că peste 30% sunt peste 60, au peste 65 de ani în momentul de față. Putem vorbi despre degradarea solului, putem vorbi despre felul de agricultură pe care ne-l dorim, dar dacă nu avem o modificare radicală a mentalităților noastre, în așa fel încât să putem crea posturi de uh, muncă și locuri de muncă în agricultură, în așa fel încât să putem pune capăt situației de criză, atunci ratăm o ocazie unică. Dacă vom avea această modificare radicală, e clar că uh, dacă nu facem acest lucru, vom avea o dată, uh, vom avea o dată de expirare a, a agriculturii noastre și e clar că trebuie să înțelegem exact care sunt modelele de producție. Și trebuie să vedem că există exploatații care uh, unele au nevoie mai, de mai puțină apă, altele mai multă. În momentul de față, 60% din semințele care există pe piață sunt deținute de 7 sau 8 întreprinderi. Acum 30 ceva de ani, 40 de ani, erau mii de întreprinderi care uh, făceau comerț cu astfel de semințe. Același lucru e valabil și pentru pesticide și pentru produse fitosanitare și așa mai departe. S-a vorbit despre procentaje, s-a vorbit despre datele din partea Organizației Mondiale a Sănătății. Bun, totul este controlat de către uh, anumite întreprinderi și uh, agricultorii sunt uh, sclavi acestor întreprinderi pentru că au brevete și au registre cu drepturi de a, ă, asupra acestor semințe. Acum, eu, sincer, vin din comunitatea din Valencia. Și știu că se utilizează un ierbicid care, este, care a fost interzis și observăm că la 11 ani după ce a fost interzis în Uniunea Europeană, el a fost regăsit în anumite uh, produse din aceste exploatații, din această comunitate din, din Valencia. Deci e vorba de zeci de exploatații agricole care au fost astfel contaminate și nu pentru că s-a utilizat un litru sau doi de astfel de uh, îngrășăminte chimice, ci cantități industriale. Și aș dori să vă amintesc faptul că Uniunea Europeană Există un nivel foarte ridicat de risipă alimentară. Vorbim despre mii de tone pe an de alimente comestibile care de fapt devin deșeuri. Și acest lucru e clar că are o influență asupra felului în care este organizată producția în momentul de față, asupra sistemelor de producție. Și ne aflăm într-o situație, aș spune eu, cu un sector industrial care ajunge la limitele sale. Nu uitați că avem și îngălzirea globală și asta se vede în toate ziarele din Uniunea Europeană. Problema monoculturilor, care de asemenea erodează solurile, avem o contaminare a aerului, contaminare a apei, a oceanelor, a... avem o dependență față de energia fosilă și avem de asemenea și o speculă corporativă, un control al întreprinderilor asupra agriculturii. Acum, ce pot eu să vă cer? Ca și cetățean, e clar că dumneavoastră înțelegeți clar că aveți nevoie de cetățeni pentru fiecare mandat. Însă pentru asta e nevoie și pentru ca votul acesta de încredere să vă fie acordat, e nevoie de o modificare de etică. Și trebuie să ne dăm seama că modificările, dacă le facem încetul cu încetul, pierdem timp. Și în încheiere, domnule președinte, așa cum spunea Leonardo Boff, o societate care a hotărât să se organizeze fără un minim de etică, care să fie altruistă și să, care să respecte natura, în fond ea nu face decât să își uh, construiască singură drumul spre pierzanie. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult. Domnul Agnew, o întrebare foarte pe scurt. Uh, vorbitorul nostru a cerut o soluție. Aș dori să-i ofer una. Dacă doriți să faceți ceea ce ne-ați uh, prezentat, există oameni de știință peste tot care au folosit metode de creștere a plantelor tocmai pentru a obține multe din cele dorite de dumneavoastră. Cu toate acestea, tehnica um, organismelor modificate genetică și noile tehnice de, tehnici de obținere a plantelor sunt condamnate de uh, Uh, Parlamentul European de Uniunea Europeană, cu toate că oferă o reducere a pesticidelor, de exemplu, dar toată lumea, cu puține excepții, cum sunt eu, nu sunt de acord cu acest lucru. Și noi ne, uh, uh, nu, nu îi promovăm, nu îi încurajăm pe oameni de știință dacă soluțiile găsite de ei uh, vor fi aruncate la coșul de gunoi de oamenii politici. Domnul președinte, nu cred că sunt alte întrebări, deci uh, vă dau cuvântul pentru a răspunde acestei întrebări. Jeszcze, moment, jeszcze pan poseł de bardzo... Nu, îmi cer scuze, domnul Des, însă foarte rapid, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și pentru această prezentare. Însă nu știu care a fost legătura acestei prezentări cu subiectul uh, audierii noastre. Poate intervențiile ideologice ar trebui să le țineți uh, în alte foruri și uh, poate ar fi trebuit să ne prezentați o prezentare mai expertă. Vă mulțumesc. Vă dau cuvântul pentru a răspunde acestor întrebări. La, la segunda intervenție. Pentru a mă referi la cea de-a doua intervenție am încercat să evoc care sunt rădăcinile problemei, răului cu care ne confruntăm acum în societate. Și după cum spuneam, eu nu sunt o persoană care va veni cu soluții gata făcute, ci voi putea colabora sau veni cu o contribuție pentru găsirea unor soluții. Însă trebuie să ne dăm seama în ce mediu trăim. Societatea actuală în care suntem noi și contaminarea cu care ne confruntăm E, e, e, trebuie să facem față acestui, acestei probleme. Și după cum spuneam, noi ne dorim să avem o agricultură care respectă mediul înconjurător. Aș putea foarte bine să vă vorbesc despre mitologia și uh, sensul acestor uh, lucrări agricole, cum ar fi, spre exemplu, aratul și așa mai departe. Uh, am, dorința noastră este să venim cu alimente pe care să le punem pe masa copiilor în fiecare zi. Alimente bune, sănătoase, care respectă mediul înconjurător, care nu distrug solul. Acesta este mesajul pe care eu am încercat să vi-l transmit. Și nu am venit așa cu soluții gata făcute. Poate că ar fi trebuit să ne întâlnim într-un alt context, nu știu. Însă eu ceea ce îmi doream este să vin cu un supliment de conștiință. Vă mulțumesc foarte mult. Am avut un foarte uh, scurt schimb de opinii între uh, doi agricultori și acum mă adresez reprezentantului Comisiei pentru o scurtă remarcă. Aveți cuvântul. Președinte, grație. Mulțumesc foarte mult. Foarte pe scurt vreau să reamintesc uh, practic care sunt instrumentele PAC care ne stau la dispoziție și care pot să răspundă uh, anumitor idei care au fost circulate astăzi aici. Dezvoltarea rurală. Acolo există măsuri uh, interesante de promovare a protecției mediului care ne permit uh, să folosim anumite soluții tehnologice amintite aici, în cadrul agriculturii de conservare. Vreau să mai amintesc că uh, dezvoltarea rurală și rețelele de inovare pot să participe la diseminarea acestor idei și practici și așa trebuie să continuăm. Vreau să reamintesc de asemenea că sistemul de parteneriate de inovație pentru agricultură s-a plecat asupra acestor uh, tematici și a produs anumite publicații care au dus la reacții pozitive în rândul fermierilor. De asemenea, reamintesc că există grupuri operaționale care s-au constituit și care pot să joace un rol uh, aparte în răspândirea acestor tehnologii. Însă, înainte de a uh, încheia, aș adresa câteva întrebări. Știu că nu acum voi găsi răspunsul la ele. Vreau să vă întreb în legătură cu emisiile. Câte emisii din agricultură sunt uh, imputate uh, celor din, să sunt imputate sorului? Apoi, mai întreb, ce reprezintă aceste tehnici când vine vorba de rezultate economice globale pentru fermier? S-a vorbit despre reducerea costurilor cu 19%. Însă ce înseamnă asta propriu-zis pentru fermier, că vine vorba de veniturile sale? Și asta mi se pare interesant. Și apoi, în ultimul rând, aș dori să încerc să înțeleg și mă adresez aici celor care ne-au prezentat aceste studii, cât costă, economic vorbind, Uh, fiecare tonă de dioxid de carbon care poate să fie capturată, sequestrată în sol. Cât costă această tehnică de sequestrare în sol? Este oare foarte costisitoare? Pentru că cred că aceasta este o chestiune cu miză politică deosebit de importantă. Da. Avem o problemă de timp aici, spune domnul președinte pentru că, pe de altă parte, Comisia pune întrebări. E prima dată când aud uh, aceste lucruri din partea Comisiei. Comisia ne pune întrebări, de obicei vine să dea răspuns. Uh, vă mulțumesc foarte mult, Comisia. E ceva fără uh, care nu s-a mai văzut. Dar aș dori să avem și niște răspunsuri. Doamna Cooper, poate puteți să ne luminați foarte pe scurt. Da. Da, mi s-a cerut să insist asupra sequestrării oxidului de carbon și agricultura de conservare, însă aș dori să atrag atenția asupra faptului că combaterea schimbărilor climatice nu poate fi făcută neapărat prin sequestrarea CO2-ului în sol, pentru că această tehnică nu este așa de performantă cum spun unii. În orice caz, în partea superioară a solului crește concentrația în CO2, dar uh, ea nu este la fel de mare în uh, tot stratul de sol. Deci trebuie să fim atenți la ce ne spun studiile științifice care spun că agricultura uh, de conservare poate să acționeze aici. Bineînțeles că există niște efecte pozitive când vine vorba de reducerea emisiilor din folosirea carburanților și în orice caz când vine vorba de NOx uh, și de alte gaze, și aici trebuie să facem o ecuație, ea este mai complexă, deci răspunsul nu este așa de simplu. Și m-ați întrebat uh, uh, ce costuri ar fi aici reprezentate, însă nu am o cifră exactă, dau cuvântul colegei mele în schimb. Bueno, con respecto a esto voy a ser bastante breve. Față de cele spuse, am să încerc să răspund foarte pe scurt. Vreau doar să amintesc anumite date pe care le avem la dispoziție uh, ca urmare a proiectului nostru în ceea ce privește sequestrarea și capturarea carbonului Uh, e vorba de o cifră de 20% uh, mai uh, ridicată în agricultura de conservare decât în agricultura convențională. Sunt date foarte clare care reies ca urmare din, a proiectului pe care noi l-am desfășurat. Da, mulțumesc. Cred că știința oricum ne îndeamnă la precauție când e vorba de rezultatele științifice. Eu însumi am experiență în acest domeniu. În orice caz, mulțumesc experților noștri, mulțumesc pentru că am avut uh, o audiere cât se poate de interesantă, am căpătat informații cât se poate de interesante și uh, acestea s-au adăugat la informațiile pe care le vom primi și în viitor. Nu uitați că avem o întâlnire comună de comisie cu Comisia FEM la etajul 1, sala A1, G3. Vă mulțumesc tuturor!